pentru că nu a existat uh, în baza articolului 211 niciun temei uh, de aceea se acceptă uh, varianta actuală a raportului privind șederea temporară și permisul unic de muncă, uh, chestiunea fiind exclusă de pe ordinea de zi. Acum, în sfârșit, am primit o interpretare uh, foarte clară și univocă. Și acum trecem la ordinea de zi, raportul de progres 2010 pe uh, tema Croației. La ședința mea de ieri cu primul ministru al Croației, au participat domnul Hannes Svoboda și uh, președintele delegației Gunnar Hockman. Am avut discuții privind uh, progresele făcute de Croația în uh, apropierea sa spre, de Uniunea Europeană și mă bucur azi foarte mult că avem uh, încă un prilej în plenul Parlamentului de a vorbi despre posibilitățile de aderare în viitorul apropiat al Croației la Uniunea Europeană. Mă bucur de prezența domnului uh, comisar Füle în sală, dar rog mai întâi pe domnul Ianuș Mortoni, ministrul competent din partea președinției ungare a Uniunii Europene, să uh, ia cuvântul. Știm că președinția ungară consideră Croația uh, și problema aderării Croației o problemă foarte importantă. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Yeah, Mr. President in office, the floor is yours. Mr. Martoni. Domnule președinte, în exercițiu, aveți cuvântul. Honorable members, on behalf of the president... Domnule președinte, stimați deputați, în numele președinției ungare a Uniunii Europene, am onoarea să mă adresez astăzi uh, plenului Parlamentului European.